transmitem din partea Parlamentului European un semnal, uh, să transmitem Comisiei un semnal în ceea ce privește direcția pentru care optăm la capitolul eficiență energetică pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Bense, mulțumesc, dragi colegi, domnule comisar, s-a încheiat uh, dezbaterea votului mâine la 12 și jumătate. Acum trecem la raportul Baisgabe. Abrogarea directivelor privind metrologia. Primul vorbitor este chiar uh, autoarea doamna Weiss Gerber. Să așteptăm eventual până ia loc și domnul comisar. Mrs. Weisgerber. Herr Präsident, Herr Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar dragi colegi. În primul rând doresc să mulțumesc raportorilor din umbră de la IMCO, tuturor colaboratorilor și celor care, iată, au contribuit la rezultatul final acestui raport. Fără cooperare constructivă, deschisă cu Comisia, cu președinția belgiană, nu am putea avea votul de mâine asupra, pe acest dosar. După cum uh, vă puteți imagina, sunt uh, încântată de rezultat ca raportoare. Abrogând opt directive învechite, vom merge cu un pas în direcția debirocratizării europene. Este interesant uh, pe marginea acestor directive faptul că acestea au devenit învechite pentru că, de fapt, sunt, există norme internaționale corespunzătoare ultimelor evoluții tehnologice. Și adesea, reglementările europene armonizate, uh, iată, devin uh, inutile pentru că există acorduri la nivel internațional. Dacă vrem să avem o debirocratizare europeană totală, atunci trebuie să începem să o conturăm de pe acum. În ceea ce privește ceea ce a spus Edmund Stoiber privind birocratizarea, nu trebuie să uh, fim mult mai vorbăleți la nivel european, ci trebuie să fluierăm de-a dreptul. Așadar, uh, trebuie ca uh, cuvintele noastre să fie transpuse în fapte. Însă tocmai aici uh, intervin dificultățile. Discutăm despre directivele ce au fost abrogate, contoarele de apă rece și apă potabilă, contoarele privind uh, alcoolmetrele și tabelele alcoolmetrice, directiva privind greutățile de precizie medie și respectiv peste medie, directiva privind manometre pentru măsurarea presiunii pneurile autovehiculelor. Uh, toate aceste uh, instrumente au fost înlocuite de instrumente digitale și adesea reglementările în vigoare pot fi abrogate. Fapt care nu afectează niciun fel uh, funcționarea pieții interne și uh, drepturile consumatorilor. Consiliul însă a blocat timp îndelungat acest dosar. Însă am reușit ca la trialog să ajungem la un compromis decent, uh, chiar într-o primă lectură, ceea ce este mai degrabă excepția la noi. Conținutul acordului este următorul. Să avem o directivă în ceea ce privește uh, în ceea ce privește uh, calibrarea rezervoarelor de navă, de nave. După aceea vom avea uh, înche- încheierea acestui dosar după noile uh, Uh, regle, discuții cu Consiliul. Uh, un următor, următor document ne va parveni la începutul lui 2011. Ideea de bază este ca Comisia să verifice aspectele parțiale ale vechilor directive care pot fi păstrate și, în acest sens, să fie transpuse în noua directivă. Dacă statele membre arată că, din punct de vedere al drepturilor consumatorilor, sunt necesare idei din directivele, din cele șapte directive, de exemplu în ceea ce privește măsurarea presiunii din pneurile autovehiculelor, atunci, sigur, vom prelua elemente. După revizuire, vom abroga directivele rămase. Iată un semnal că Europa vorbește serios când vine vorba de debirocratizare și suntem serioși când vine vorba despre uh, uh, evoluție durabilă. Sunt mândră de faptul că Parlamentul European poate să-și aducă aportul în ceea ce privește debirocratizarea, astfel încât să avem o legislație mult mai suplă și mai eficientă. La final doresc să mă refer la tabelele de corelare. Sunt tabelele ce trebuie create de statele membre pentru a arăta cum anume a fost implementată o anumită directivă. La final am uh, militat pentru formulări mult mai stricte și am reușit să ne impunem. Uh, conferința președinților va manifesta presiune în acest sens. Iată un alt uh, succes pentru care sunt recunoscătoare raportorilor și raportorilor din umbră. Mulțumesc încă o dată tuturor. Mulțumesc. Domnul Tajani, comisarul, are cuvântul. Grazie, signor președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început aș vrea să felicit să o felicit uh, pe doamna Vasgabe și să-i mulțumesc pentru munca ei aprofundată la acest subiect în legătură cu o propunere foarte complicată care a făcut uh, obiectul unei dezbatere îndelungate. Munca ei nu a fost deloc ușoară. Și faptul că s-a ajuns la un acord în prima lectură este semnificativ în această privință raportorul a știut să găsească un echilibru adecvat. Această decid este o etapă importantă în cadrul simplificării reglementărilor pentru o legiferare mai bună, această better regulation, care trebuie întotdeauna să fie obiectivul nostru al tuturor, al instituțiilor europene, al comisii. Comisia este de acord într-un totul că trebuie să mizăm pe o reglementare comunitară permanentă îmbunătățire. Astfel se vor abroga aceste opt uh, directive învechite care se referă la metodologia legală, plecând de la principiul că Instrumentele menționate de aceste directivă sunt și ele învechite, depășite și că schimburile comerciale care corespund acestora au scăzut foarte mult. Trebuie să ne gândim la produse de înlocuire mai eficace care se găsesc, de fapt, în câmpul de aplicare la acestor 8 directive. Pe viitor, statele membre trebuie să aibă norme naționale. Asta nu înseamnă că se vor crea noi obstacole, pentru că există și norme internaționale care guvernează deja pe deplin aceste vechi instrumente ca și majoritatea noilor produse mai avansate pe care le cunoaștem în prezent. Organizația Mondială a Comerțului s-a pronunțat asupra obstacolelor de ordin tehnic, iată de ce a cerut statelor membre să-și amelioreze legislația pentru a corespunde normelor internaționale. Tratatul impune statelor membre să recunoască reciproc produsele echivalente comercializate legal într-un alt stat membru. Comisia privește în mod favorabil acest compromis în prima lectură între Parlament și Consiliu, care prevede abrogarea acestor directive până în iulie 2011 și pentru celelalte șapte până la sfârșitul lui decembrie 2015. În plus, Comisia repetă ce au spus celelalte instituții și anume că este gata să examineze argumentele în favoarea unei armonizări care au fost prezentate în cursul procedurii legislative. Vom reveni asupra acestor argumente până la sfârșitul lui aprilie 2011 și după caz vom face o propunere legislativă conformă principiului acestei reglementări inteligente. Mulțumesc. Ms. Comey, you have the floor. Doamna Comey, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îmi exprim susținerea pentru raportul doamnei Weisberger și ideea de a abroga opt uh, directive privind metrologia. Salut în special faptul că se acordă statelor membre suficient timp pentru a uh, evalua impactul posibil al uh, abrogării, uh, în vreme ce ne îndreptăm către revizuirea directivei privind mijloacele de măsurare, MID. Aceasta este o simplificare care este parte a ă, tratatului de la Lisabona. Este crucial să dăm suficient timp statelor membre să verifice că atunci când directivele sunt aprogate să nu existe un vid juridic. În felul acesta putem să venim în întâmpinarea preocupărilor uh, statelor membre care au spus că nu au suficient uh, timp uh, pentru a pune în aplicare noua legislație de îndată ce are loc abrogarea. Și aici este un compromis foarte bun între uh, poziția Comisiei care dorește să abroge uh, directivele și există un nou regulament în acest uh, domeniu până când se revizuiește MIB și Uh, pozițiile uh, critice ale statelor membre. Doamna Gebhardt. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mulțumesc uh, și doamnei Weisgerber pentru cooperarea colegială. Din partea grupului meu politic, țin să spun astăzi aici că nu sunt atât de euforică în ceea ce privește abrogarea celor 8 directive. Într-adevăr, uh, Există anumite instrumente de măsurare învechite, uh, dar uh, în cadrul discuțiilor am remarcat, după cum a spus și dumneavoastră, că detaliile reprezintă problema și au apărut dificultăți. Trebuia să aflăm exact care este calea de urmat. Uh, grupul meu politic este de acord cu acest compromis pentru că am primit confirmări din partea Comisiei că se vor face verificări în ceea ce privește necesitatea uh, păstrării anumitor uh, stipulări din vechile directive în, uh, noi, în noua directivă. Și plec de la premisa că aceste doleanțe vor fi luate în serios. Având în vedere această precondiție, ne-am dat aportul Uh, ne a dat acordul, mă scuzați, pentru acest compromis, solicitând să se facă totuși verificările de rigoare. În ceea ce privește tabelurile de, uh, tabele de corelare, am spus că suntem de acord cu formularea soft din acest uh, text. Pentru că, la urmă urmei, este <clears throat> unul din ultimele documente în care vom accepta, într-adevăr, o astfel de situație. Este uh, vorba despre faptul că legislația europeană uh, Uh, pentru, cu care statele membre sunt de acord să fie într-adevăr implementată în așa fel încât, la final, implementarea să fie una corectă. Nu putem verifica acest lucru decât având informațiile necesare și prin acest, uh, aceste tabele de corelare vom uh, primi informații necesare, deci vom lucra în continuare pe acest subiect. Mulțumesc, domnul Bușoi. Thank you very much, Chairman a dori să felicit pe raportor și pe ceilalți colegi care au contribuit la acest dosar, deși deci la început părea un dosar extrem de tehnic, până la urmă a fost foarte limpede că o decizie politică va găsi soluția pentru acest raport. E nevoie să se simplifice acheul comunitar prin abrogarea celor directive care conțin prevederi privind mijloace de măsurare care nu mai sunt utilizate ca rezultat al progresului tehnic și al utilizării standardelor internaționale Abordarea Comisiei este rezonabilă. Dacă recunoașterea reciprocă funcționează ca principiu pentru a asigura libertatea de circulație, atunci nu e nevoie de reglementare suplimentară și specificațiile tehnice ar trebui să fie adoptate de către statele membre. Cu toate acestea, aprobarea directivelor nu ar trebui să ducă la noi bariere în libera circulație sau poveri administrative suplimentare. De asemenea, trebuie să asigurăm că nu vor fi lacune între vechile directive care sunt abrogate și directiva din 2004 privind instrumentele de măsură. În acest scop, raportul în prima lectură aprobat de IMCO asigură posibilitatea de include prevederi privind instrumentele de măsurare acoperite de directivele care sunt abrogate în directiva generală privind manometrele. S-a dat timp suplimentar statelor membre să investigheze dacă abrogarea directivelor va duce la incertitudine juridică. Raportul include o prevedere în care Comisia va evalua dacă instrumentele de măsurare care intră în sfera de aplicare a directivelor abrogate trebuie să fie incluse în sfera MID. Ținând cont de faptul că o decizie orizontală a fost și ea adoptată în ce privește tabele de corelare, ca raportor din umbră ALDE propun să sprijinim textul convenit în primă lectură cu Consiliul. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc. Doamna Râle, acum. President. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să-i mulțumesc doamnei raportor, raportor pentru buna cooperare. Mulțumesc și raportorilor din umbră pentru această cooperare. Voi fi foarte succintă pentru că cred că deja au fost uh, menționate punctele cele mai importante. Grupul meu politic dă curs acestui uh, compromis, dar încă o dată când vine vorba de revizuirea MID, uh, solicit să fim critici. Sprijinim și noi uh, acest uh, compromis, uh, pentru că iată s-a găsit compromis în ceea ce privește tabelele de corelare, dar ar trebui să ținem cont de faptul că pe viitor Consiliul trebuie să reacționeze mult mai puternic. Noi nu mai suntem dispuși să cedăm, pentru că statele membre trebuie să poată să fie verificate în ceea ce privește implementarea. De aceea avem nevoie de instrumentul tabelor de corelare. Mulțumesc! Now. Mulțumesc! Acum, domnul Cozusnic, două minute. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar. Am susținut uh, propunerea Comisiei de abrogare a celor opt directive. Cred că propunerea Comisiei este un exemplu de simplificare a dreptului european și de a impune o mai bună legiferare. Nu vrem să impunem armonizarea cu orice preț. Trebuie să ne gândim la aplicarea celorlalte uh, instrumente, așa cum sunt normele internaționale. Dacă aceste uh, instrumente internaționale se aplică acolo unde ele ar putea fi mai eficiente. În ceea ce privește metrologia, sunt pentru sistemul voluntar de recunoaștere reciprocă pe baza uh, normelor internaționale. Regret faptul că Parlamentul împreună cu unele state membre nu au susținut această abordare liberală și excepțională și sunt pentru o abordare conservatoare. În ciuda tuturor acestora, mulțumesc foarte mult raportoarei pentru că a încercat să găsească un compromis. Apreciez angajamentul său personal, grație căreia proiectul nu a fost scos din discuție. Domnul Rossi, două minute. Siamo favorevoli la relazione Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Sunt pentru acest raport. Un raport tehnic care așteaptă votul de câteva luni. Raportul a trecut repede prin comisie în martie, însă, dată fiind nevoia de a ajunge un acord între cele 27 de state membre, iată că lucrurile au trenat. Problema reală este că aceea că Comisia nu a venit cu o propunere concretă în ceea ce privește o directivă privind instrumentele de măsurare, ce va înlocui directivele abrogate aici. Critic Comisia pentru faptul că a avut intenția să uh, renunțe la 8 directive fără a veni cu o uh, Uh, propunere concretă pentru revizuirea MID. Iată ceva ce ignoră cerințele industriei și cetățenilor noștri. De, aceea, de asemenea, cred că au existat temeri mult prea mari în ceea ce privește reacția cetățenilor. Dar iată că companiile europene și sectorul direct vizat au arătat că dacă că acest proiect este totuși unul bine primit. Regulile create sunt necesare pentru dinamizarea pieței europene. Este dificil pentru operatori să lucreze în Europa sub povara birocratică existentă. Parlamentul acționează cu bun simț și bunul simț înseamnă găsirea unui acord cu celelalte instituții, făcând abstracție de diferențe. Mulțumesc. Doamna Roitova cuvântul două minute, spune președintele. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Abrogarea acestor directive nu este la prima vedere un subiect interesant pe plan politic, dar de fapt este vorba despre aplicarea concretă a principiului subsidiarității și a ambiției de a legifera mai bine. Există în acest domeniu acorduri internaționale care reacționează la globalizarea cercetării și comerțului și armonizarea pe plan european nu este neapărat necesară. Apreciez abordarea raportorului care a hotărât să sprijine propunerea Comisiei de abrogare a acestor directive, dar, pe de altă parte, pentru șapte directive lasă mai mult timp autorităților de metrologie din statele membre pentru ca acestea să poată să efectueze o analiză de impact a acestei abrogări asupra legislației naționale. Această soluție va fi și un test interesant în ce privește alte directive, pentru că se va permite să se vadă dacă principiul recunoașterii reciproce este suficient pentru a evita incertitudinea juridică. sunt surprinsă de fapt că statele membre preferă mai degrabă armonizarea. În încheiere aș vrea să o felicit pe doamna raportoare care a obținut un sprijin absolut în Comisia IMCO și care de asemenea a reușit să ajungă la un compromis cu Consiliul. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Și acum domnul Harbour. Oh, Mr. Chair. Domnule președinte, primul rând, vreau să mă alături celor care au mulțumit Aniei Weisberger pentru că a făcut uh, multe rapoarte de natură tehnică ca și membru al Comisiei IMCO. Atunci când a început această activitate, uh, de fapt imediat după alegerile de anul trecut, am simțit cu toții că ceea, ceea ce părea o propunere înșelător de ușoară Uh, și care putea să și lua, va lua puțin timp. Uh, și totuși, timpul necesar și complexitatea soluției arată de fapt că dereglementarea și reducerea birocrației nu sunt atât de simple pe cât par. în lumea reală întotdeauna există oameni care doresc ca reglementările să rămână. Și de îndată ce a ajuns la Consiliu, am uh, început să realizăm problemele profunde de la o țară la alta. Țări care au uh, probleme cu măsurarea masei navelor și astfel de, altfel de astfel de probleme. În esență, în câteva luni vom avea o propunere alternativă și am așteptat cu toții acest lucru, însă cred că vreau să fac un apel la domnul comisar. Comisia trebuie să facă o evaluare aprofundată a propunerilor de dereglementare înainte de a veni cu aceste propuneri. Cred că am putea să acordăm mai mult timp acestui aspect. Este un succes pentru Comisie, dar un uh, succes cu rezerve și cred că trebuie să învățăm din aceasta. Acum, uh, domnul Kelly. Încă sunteți cu noi, domnule Kelly, la Cash Eye. Aveți cuvântul. I welcome uh, Salut propunerea raportoarei Trăim într-o lume mult mai mică decât în trecut, interacțiunea umană este mult mai mare și aceasta va crește pe viitor. Cu cât avem mai multă armonizare la nivelul instrumentelor de măsurare, cu atât mai bine. Deci, salut abrogarea directivelor privind metrologia și salut reducerea birocrației cu 25%. Câteodată subestimăm abilitatea oamenilor la adaptare. În țara mea, iată ce repede ne-am adaptat de ne-am adaptat la trecerea la moneda euro. Ce repede ne-am adaptat în ceea ce privește limitele de viteză, trecerea de la mile la kilometri ca standarde. Iată că oamenii pot fi adaptați, se pot adapta la schimbare. Doresc să o felicit pe doamna raportor. Mulțumesc. Comisia are cuvântul. Domnule comisar. Grazie, signor Presidente. Eu ringrazio tutti i parlamentari. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, raportorului și tuturor celor care au luat cuvântul. Vedem foarte bine că această propunere de simplificare se bucură de interesul dumneavoastră, deci insist încă o dată asupra avantajelor pe care le implică această propunere. Este vorba de avantaje pentru consumatori, pentru producători, pentru administrațiile naționale și pentru a-i răspunde domnului Gephardt, a spune că Comisia este dispusă să facă toate studiile necesare pentru a evalua argumentele în favoarea armonizării până în aprilie 2011. Pentru a răspunde domnului Rossi, care nu mai e în sală, dar care a criticat Comisia, atunci când critici pe cineva, poate ar fi bine să stai și să aștepți și răspunsul la întrebarea sau critica pe care a adresat-o. Aș răspunde că e o declarație comună Parlament, Comisie, Consiliu, în conformitate cu articolul 25 din Directiva 2004-22-CE în legătură cu instrumentele de măsurare. Comisia este invitată de Parlament și Consiliu să se pronunțe cu privire la aplicarea directivei și să prezinte, după caz, un proiect legislativ. Și după cum am spus, este tocmai ce vom face la începutul intervenției. Am intenția de a respecta această declarație. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați. Iar începește tabelul de corelare. Comisia este de acord cu Parlamentul. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc. Doamna Weisgerber. Mulțumesc sincer colegilor mei pentru intervențiile prețioase de astăzi. După votul de mâine trebuie să ne îndreptăm către viitor. Sunt uh, curioasă dacă mm, sunt curioasă cum anume vor arăta reglementările după prezentarea propunerii Comisiei în aprilie. Trebuie să vedem, după cum a spus și doamna Comi, să, să avem grijă să nu existe un vacuum, un vid legislativ. Oricum, cred că este important să menționăm faptul că statele membre trebuie să sublinieze ce aspecte trebuie să fie menținute în noua directivă. Pentru că, iată, uh, acesta este modul în care aflăm uh, ce anume trebuie să conține directiva. Uh, din 6 septembrie până în 1 noiembrie 2011 va avea loc o consultare online. Firmele, autoritățile, întreprinderile vor fi direct implicate. O să ascult ceea ce au de spus întreprinderile. Am uh, întrebat și până acum dacă instrumentele din aceste directive vor mai sunt utilizate în ceea ce vește alcoolmetrul Uh, mi s-a spus că aceste instrumente nu mai sunt în uz. Dacă dorim să ne apropiem de obiectivul ultim, ca până în 2012 să avem uh, birocrație cu 25% mai puțină, atunci trebuie să ne îndreptăm cu pași repezi către acest obiectiv. Eu, de fapt Parlamentul European, este dispus să facă acest lucru și în ceea ce privește tabelele de corelare uh, încă o dată subliniez faptul că a fost un compromis, dar pentru viitor aș dori să solicit statelor membre să se oblige să creeze aceste tabele, pentru că, iată, avem nevoie de o reglementare, de o implementare unitară la nivel european a legislației comunitare. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, mulțumesc, dragi colegi, mulțumim, domnule comisar. Dezbaterea este închisă, votul va avea loc mâine. Următorul punct de pe ordinea de zi.